So, dear colleagues, uh, please take... Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile ca să putem să începem ședința de astăzi. Așadar, luați loc și faceți liniște, vă rog. Bun venit la ședința noastră de astăzi. Începem cu planul multianual pentru stocurile de cod, herring și șprot din uh, Marea Baltică și pescările care exploatează aceste stocuri. Raportul a fost atribuit PPE-ului pe, de către uh, coordonatori, uh, a fost atribuit PPE-ului domnului Valesa. Astăzi supunem la vot acest proiect de raport. Am uh, primit și poziția Comisiei în decembrie, iar pe 22 uh, ianuarie am avut prim schimb de opinii. Pe 23 februarie s-a discutat uh, proiectul de raport și până în martie s-au depus amendamente. Acum îi dau cuvântul domnului Valesa, dacă dorește să ne facă o introducere. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, eu am încercat să integrez toate amendamentele care să acopere toată legislația, capturile secundare și uh, abordarea bazată pe ecosistem. Partea cea mai controversată se referă la um, recomandările științifice, în special um, la articole 4 și 5 avem uh, recomandări cu privire la mortalitatea peștilor. Eh, mulți dintre deputați au cerut să se folosească ultimele concluzii științifice. Exact asta am încercat să fac. Am făcut copy-paste la cifrele furnizate de eh, organizațiile științifice. Iar eh, cifrele au fost folosite după ce am consultat cu mare atenție toate datele disponibile și am folosit modele testate. Din păcate, știu că unele organizații își uh, inventează propriile formule și uh, nu pot să le integrez pe toate. Noi suntem politicieni, în primul rând, nu suntem oameni de știință aici, așa că n-ar trebui să ne jucăm cu tot felul de formule arbitrare. În al doilea rând, vreau să risipesc niște temeri. Da, probabil că în viitor planurile vor fi modelate pe planul acesta baltic, dar numai în ce privește structura. Uh, pentru că conținutul va diferi, va fi în funcție de specificul fiecărei regiuni. Ceea ce adoptăm pentru zona baltică nu va fi reprodus uh, cu exactitate pentru Marea Nordului sau Marea Mediterană, iar asta privește inclusiv țintele. Și în fine, să ne gândim și la contextul politic în care se adoptă acest plan. Actualmente, în Consiliu există o minoritate de blocaj această minoritate amenință să nu mai continue să lucreze la plan dacă se face vreo referire la cifre în plan. Iar amenințarea să știți că este reală. Președinția letonă împreună cu statele membre din jurul Mării Baltice fac tot ce le stă în puteri pentru a depăși acest impas, dar e nevoie de un impuls suplimentar din partea Parlamentului, din partea președintelui nostru. Trebuie să facem tot ce putem ca să ne asigurăm că riscul ca acest plan să fie abandonat sau să fie pierdut să nu se întâmple. Așa că eu îmi um, propun ca cifrele să fie folosite exact așa cum ni le-a folosit uh, ICES. Nu uh, dorim să subminăm, uh, să fie subminate prerogativele Parlamentului. Știu că există divergențe între noi și uh, Consiliu, dar ce e important este să rămânem ferm pe poziții, însă să avem o atitudine conciliatorie. Eu aș vrea să avem un plan baltic actualizat care să fie bazat pe o abordare de tip ecosistem, să conțină noile date științifice și uh, ar fi mult mai bun decât planul pe care îl avem acum în vigoare și care este depășit. Uh, care nu face decât să aloce tacuri într-un mod nesustenabil. Dacă nu putem găsi un acord, uh, riscăm ca tot acest plan nou să fie abandonat. Și dacă ne jucăm cu formule, s-ar putea ca planul să nu fie viabil. Vă asigur încă o dată că de îndată ce primim uh, noul set de date de la ICS în luna mai, voi cuprinde aceste noi date în uh, textul meu. Așadar, înainte de a începe votul, eu vă recomand să votați împotriva amendamentului 99, părții 1 și 2, împotrivă la 95, 1 și 2, împotrivă la amendamentul 105 și împotriva amendamentului 111. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Valesa, spune doamna președinte. Dragi colegi, vă rog să remarcați că în lista de vot care va fost distribuită lipsește amendamentul 17, dar îl vom supune la vot după amendamentul 195 independent de amendamentele 194 și 195. Așadar, amendamentul 17 lipsește în versiunea tipărită ce va fost distribuită astăzi, dar îl vom supune la vot după ce îl votăm pe 195 și independent de amendamentele 194-195. Doamna Rodust. Da, Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Valesa pentru colaborarea rodnică din ultimele săptămâni și cred că până la urmă vom putea oferi o, o bază, un punct de pornire foarte bun înainte de vot. Aș dori să vă atrag atenția asupra a două, asupra a două probleme. Amendamentul de compromis 4, care se referă doar la partea introductivă articolului 4, articol, uh, amendamentele 97, uh, 98, uh, 95 partea a doua din partea doamnei Engström, 91 a doua parte din partea lui Ricardo Santos se referă la a doua parte a articolului 4 și cred că ar trebui să fie uh, votate separat din acest motiv. Secretariatul ne-a confirmat acest lucru, dar cel puțin ieri uh, nu se regăsea acest lucru pe lista de vot și vă atrag atenția asupra acestui punct. La amendamentul, la amendamentul de compromis 7 uh, am fi de, în principiu, am fi de acord cu acest lucru, însă lipsește o completare cu excepția capturilor uh, nedorite de mamifere marine și de păsări. Um, vă rog să introduceți această adăugire în compromisul 7, uh, pentru că atunci vom putea fi de acord cu el. So, as I understand... Deci, din câte înțeleg, amendamentul 95, partea 2 și amendamentul 91, partea 2 vor fi supuse la vot separat. Dar nu 97, 98 și 99. Iar la compromisul 7, acesta e adăugat, da, bun, e adăugat. Ce se adaugă? of the vote, uh, the question of the, uh, at the time of the vote, the S&D will be allowed to oral present amendment. an oral uh-huh. amendment, uh -huh. and then that will then. Mm. At the time of. La momentul votului, grupul socialiștilor și democraților va putea să prezinte un amendament oral. Da. Bun. Domnule Vandalen. Doamna președinte, înainte de vot am să vă pun o întrebare. Ă, nu știu ă, cum se va vota. Există un număr de voturi ă, care poate fi exprimat de un grup politic mă, cred că acest lucru trebuie verificat uh, de președinte, adică să nu există prea multe voturi din partea unui grup politic. Cred că veți uh, verifica numărul de persoane, nu așa, numărul de voturi ce pot fi exprimate. Yes, the, the machine will indicate. Da, consola ne va arăta dacă s-au exprimat prea multe voturi. Deci acest lucru nu va fi o problemă, dar e bine că ați semnalat-o. Any further comments or questions before we... Alte comentarii sau întrebări înainte să procedem la vot? Nu. Haideți să începem atunci. Will you... He's going to do the vote. Uh, Uh, uh, uh, Secretariatul ne semnalează că ECR-ul are un vot în plus. Het is daarom altijd heel goed, voorzitter, dat u het even vormen. Da, spune domnul Vandalen, iată motivul pentru care e bine să facem o verificare de formă înainte de fiecare vot, ca să știm exact cum stăm. am pe colega în dreapta. Colega a venit doar cu titlul de observator să urmărească discuțiile, dar nu are cartelă de vot și nu va vota în numele ECR-ului. Dar e motivul pentru care v-am cerut să facem o verificare electronică. Mr. Iturgais. Domnul Iturgais. Señora presidenta, si a estas alturas... Doamnă președinte, dacă în acest Parlament nimeni nu știe cum să voteze, atunci nu o ducem prea bine. Okay. If there are no any further comments... Dacă nu mai sunt observații, vă propun să începem să votăm. Facem uh, mai întâi un test. Deschidem votul. Test Test, vote then. Așadar, un vot de verificare. Ok. Ok. No, ok. Um, so, okay, colleagues, let's go to... Bun. Dragi colegi, haideți să începem votul. Amendamentul 61. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se respinge, se corectează președinta. Se respinge. Amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 62. Nu, se corectează președinta. Compromise 1. The vote is... Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 95, partea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 91, partea 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 96 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 95, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 91, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 106 e caduc, deci compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 111. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 112, spune președinta. falls if not adopted. 11 mm. faller 112. 112. Madam, we have already voted. Stimată doamnă, 112 a fost deja supus la vot. Nu, spune președinta. 102 a fost supus la vot, nu 112. Should be... 130. We'll do 112 again, just to be uh, very, very precise. Mai supunem încă o dată la vot 112. Deci la 112 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 113. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 117. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 120. Nu, spune președinta. 130. Nu, ne cerem scuze. 125 s-a deschis votul. E vot în bloc, 125 cu 126. S-a închis votul. Se adoptă. Doamnă președinte, ce se întâmplă cu amendamentul 124? Nu trebuie supus la vot? Era un vot în bloc acolo și amendamentul respectiv devine caduc la adoptarea compromisului 6. Continuăm. 127. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Consiliera mea îmi spune că la 102 și 112 uh, și 102 încă nu am, uh, nu am votat, deci cred că ar trebui să repetăm pentru că nu am auzit bine. Da, bun. 102, 103. Yo creo 102 y 103 no votó. Fue a 112 en 102. 102. I shouldn't 102 så 112, 102 skulle inte röstas och sen har vi röstat 112. Mm. I'm sorry but 105 uh, was adopted. 105 a fost adoptat. Da, eu am greșit, spune președinta. 102 nici n-ar fi trebuit supus la vot. Am uh, votat 112. Deci e bine. Haideți să continuăm votul. Amendamentul 131. S-a deschis votul. 131. S-a închis votul. Se respinge. 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum un vot în bloc, amendamentul 9 și amendamentul 135. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 136. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. 153. 153. Uh-huh. Mrs. Uh, Doamnă Hazekamp, există sugestia să supunem la vot amendamentele dumneavoastră în bloc. Sunteți de acord? Intervenție fără microfon din partea doamnei Hazekamp. Microfon. I'm sorry, I, I... Doamna Hasekamp. Da, pe unele le putem lua în bloc, dar există și câteva deosebiri. Bun, atunci le votăm pe rând. O 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 140. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 141. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 142. S-a deschis votul. S-a închis vodul. Se respinge. 143. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 144. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 146. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 147. 147. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 148. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. 149. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 150. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 151. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 152. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respinge. 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respinge. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 155. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Compromisul 7. Doamna Rodust, vă rog. Gut. Wir haben uns ja sehr mit diesem ne-am, ne ocupat foarte mult acest compromis 7, am fi de acord cu el, însă vă rog să fiți de acord cu adăugirea la sfârșit. Ultima teză urmează să spună, inclusiv capturile nedorită de uh, păsări uh, marine și uh, mamifere marine. Este vorba de o clarificare a textului până la urmă. Mm. Ok, How would, do you have any... take this to a vote? Can we take this to a vote? No, I'm against this uh, amendment. Putem vota? Domnule Valesa, poate puteți vorbi în microfon. Raportorul, mă împotrivesc acestui amendament și vă rog să fiți de acord cu mine. No, no, no, I'm against. Uh, But he allows it to be voted.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 Hay una enmienda oral si un grupo o dos diputados dacă un grup sau doi deputați își eh, se arată în opunerea, în opoziția unui amendament oral, atunci acesta nu se acceptă. Prin urmare, nu ar trebui să fie acceptată la vot eh, această modificare. Ok, let's proceed. Președinta, foarte bine. Eh, trecem la vot. Amendamentul de compromis. S-a deschis votul. The vote is clear. S-a închis votul. Se adoptă. 159. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 160. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 161. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 162. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Prima parte. prima parte, amendamentul fără aliniatele 2 și 3. Deci este vot pe părți. Prima parte, s-a deschis votul. Deci amendamentul 11, vot pe părți, prima parte, fără, fără alineatele 2 și 3. Președinte, Ați primit un uh, mail în acest sens. Uh, este un vot pe părți. E un vot pe părți. Doamne președinte, noi nu avem niciun fel de informație în acest sens. Nu știu ce alte grupuri, însă grupul PP nu are niciun fel de informație cum că s-a cerut un uh, vot pe părți. Nu puteți să oferi mai multe informații? Colegi. Președinte, colegi, vă rog, secretariatul a stabilit ieri un termen limită la ora uh, 17 și s-a cerut un vot pe părți. Din câte înțeleg, doamna Hazekamp a cerut acest lucru. Foarte bine.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 Doamna Hazekamp a cerut acest vot pe părți din partea grupului GUE. Doamna Rodus, are acum cuvântul? Da, îmi pare rău. Însă, trebuie să fiu de acord cu secretariatul și cu doamna Hazekamp. Iar seara și pe mine m-a supărat puțin faptul că listele au fost schimbate din nou, dar ieri seara am primit toate aceste informații uh, la timp pe uh, listele noastre de vot se precizează, vot pe părți. Și secretariatul a trimis la timp uh, acest e-mail. Domnul Mato. Informativ, și me pueden decir câteva aspecte informative. Aș dori să întreb când, la ce oră au fost informații eurodeputații vis-a-vis de această schimbare, vis-a-vis de această cerere de uh, vot pe părți. Eu nu am primit niciun fel de e-mail, nici grupul meu nu a primit. Poate că a fost o greșeală din partea noastră, dar uh, ar fi foarte simplu să ne spuneți pur și simplu la ce oră s-a făcut această comunicare, la ce oră s-a cerut și la ce oră ni s-a comunicat. Este simplu. Exactly the time. Doamna președinte, verificăm acum exact care a fost uh, momentul. Right. So I now have the email. Președinta, am în fața mea e-mailul care a fost trimis la ora um, 2, 2 la ora 2.49 am raport, uh, consilierilor, raportorilor și raportorilor din umbră. Deci la ora 14.49. Grazie, disculpe. Mulțumesc și îmi cer scuze, spune domnul Turgais. Uh, yes, uh, do, I think we should have... Președinte, poate ar fi o idee bună să luăm o pauză de două minute pentru a putea discuta între noi. Deci, o pauză de două minute, după care vom continua cu voturile. Vă rog să, vă, să verificați, pentru că cred că toată lumea a primit acest e-mail. All right then, colleague. Foarte bine. Dragi colegi, vă rog să vă așezați și să faceți liniște. Let's proceed to the vote. Amendment Supunem la vot amendamentul 11. Vot pe părți. Prima parte. Amendament, amendamentul fără aliniatele 2 și 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Alineatele 2 și 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respinsă. Amendamentul 163. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 172. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 173. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cer scuze, spune doamna președinte, ar fi trebuit să votăm și amendamentul 170 pe care îl supunem acum la vot.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 caduc dacă se adoptă amendamentul de compromis 8. ...164, 165, 166, 167, 168, 169, 171... Mergem mai departe. Amendamentul de compromis 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 180. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 181. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 187. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 188. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15, vot în bloc. Deci 15 împreună cu 189 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 190. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 191. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 192. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 196. Nu, este caduc. 196. Supunem la vot 196. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 193 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 194 și 195 vot în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Okay. Uh, recitals, recital... Considerente. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25.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 S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29 s-a deschis votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 31. S-a deschis? Nu. Spune președinta, trecem la Trecem la amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu a fost adoptat. Amendamentul 35 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. Nu. Trecem la amendamentul 39. Cer scuze. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43. S-a deschis votul? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 44. S-a deschis votul? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45. S-a deschis votul? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 46. Deci votăm 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 50 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 55. S-a deschis votul? S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 2 și amendamentul 56 sunt supuse unui vot în bloc. S-a deschis votul? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 57 s-a deschis votul? S-a închis votul? Se respinge. Trecem la amendamentul 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 59. Îmi cer scuze, spune președinte. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum trecem la votarea propunerii legislative după cum a fost amendată. Poate că mai dorește cineva să ia o pauză? Doriți să luați o pauză sau nu? Nu? Trecem direct la vot. Foarte bine. Votăm așadar propunerea legislativă după cum a fost amendată. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum trecem să votăm amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum votăm proiectul de rezoluție legislativă după cum a fost modificată. S-a deschis votul.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 Please, colleagues, we are running a bit uh, late. Stimați colegi, suntem în întârziere, așadar haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. So, uh, can I please... What, what's the name of the... Uh, it's Gabriela. Uh, this is the presentation. Acum trecem la prezentarea Comisiei privind actele delegate și actele de punere în aplicare. Voi da cuvântul direct Comisiei. Doamna Iglui, vă rog, aveți cuvântul. Acum. Mulțumesc. Thank Please, you very can much. we have some silence? Vă rog să faceți liniște în sală, spune doamna președintă. Mulțumesc. Sunt aici ca să vă prezint uh, care este starea cu actele delegate în ceea ce privește Fondul uh, European pentru domeniul maritim și pentru pescuit. Aș dori să mă concentrez pe progresele înregistrate de la ultima reuniune a acestei comisii. Primul act se referă la eligibilitatea anumitor acte. Parlamentul European a extins perioada de obiecții cu încă două luni. Acest termen a expirat pe 24 martie, iar actul delegat va fi publicat astăzi, de fapt. Dacă acest cazul și va fi publicat astăzi, atunci va intra în vigoare mâine. Actul delegat cu privire la admisibilitatea operațiunilor a fost publicat pe 24 februarie, prin urmare este, a fost deja publicat drept regulament delegat al Comisiei 2015 per 288. Apoi mai este un act delegat cu privire la Actele delegate privind neconformitatea care a fost adoptat de către Comisie săptămâna trecută, vinerea trecută, pe 27 martie, și a fost transmis Parlamentului și Consiliului tot vinerea trecută. Prin urmare, perioada de obiecțiuni a început vinerea trecută 27 martie și aveți două luni la dispoziție pentru a înainta obiecții. Apoi mai avem încă un act delegat aici la neconformitate, care este strâns legat de cel care a fost transmis deja. Este vorba despre actul delegat cu privire la sumele forfetare și corecțiunile financiare extrapolate, care semnifică faptul că se poate aplica o astfel de corecție dacă nu se pot cuantifica cifrele în mod exact. Acest prim act a fost discutat în grupul de experți pe 10 martie este în continuare în discuție la nivelul serviciilor comisiei și primim comentarii de la experți și din partea statelor membre. Păi mai avem un act delegat cu privire la prevederile tranzitorii care a fost transmis Parlamentului și Consiliului pe 2 februarie. Perioada de obiecții va expira la sfârșitul acestei săptămâni. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum aș dori să-i dau să le dau cuvântul membrilor care doresc să intervine dacă dorește cineva să spună ceva, dacă are cineva o întrebare. Nu. Care este termenul? Termenul... Intervenție fără microfon din sală. Președinta spune că nu există posibilitatea pentru a prezenta amendamente. Însă doriți să interveniți, domnule Hund? Nu. Așadar, să trecem mai departe la punctul 14 de pe ordinea noastră de zi. Prezentarea departamentului tematic B privind studiul soluții alternative la pescuitul cu setci în derivă. Prezentare făcută de către domnul Antonello Sala. Domnul Sala, bine ați venit! Aș dori să fac o scurtă introducere. Comisia noastră a cerut departamentului tematic să facă acest uh, studiu. El a fost făcut de către domnul Antonello Sala de la Centrul Național de Cercetare, de la Institutul uh, pentru Științe Marine din Italia. Am primit acest studiu pe e-mail, iar versiunea pe hârtie este disponibilă și în sală acum. Iar acum, fiindcă suntem în întârziere, am să-i dau cuvântul direct domnului Sala. Domnule Sala, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. M-ați prezentat deja. Sunt un cercetător la Centrul Național de Cercetări și coordonez mai multe proiecte. Sunt un membru al STC. ECF, adică Comitetul Științific, Tehnic și Economic pentru Pescuit. Sunt președintele Comisiei Naționale și am publicat mai mult de 30 de documente peer-reviewed și mai mult de rapoarte, 100, uh, um, mai mult de 150 de rapoarte. Poza este de acum câțiva ani. Aș dori să fac această prezentare în engleză datorită conținutului. Sunt mai obișnuit cu termenii tehnici în limba engleză, Așadar, sper că interpreții îmi vor înțelege pronunțarea, spune oratorul. Sper că interpreții englezi vor fi plătiți oricum. Să vă fac un rezumat al prezentării. Mai întâi am punctul 1, o prezentare a setcilor, apoi o prezentare a pescuitului cu setcă în apele Uniunii Europene, apoi am să vă dau câteva detalii tehnice, am să vă prezent, prezint apoi uh, regimul Uniunii Europene cu privire la pescuitul cu setcă, iar apoi partea cea mai importantă după aceste patru părți introductive este punctul numărul 5 până la 7, unde am să vă prezint soluții posibile după cum spune și titlul raportului, și apoi am să vă dau câteva informații privitoare la selectivitatea setcilor. Aici, în opinia mea, este cheia soluției și în Europa și în întreaga lume. Apoi am să vă prezint câteva recomandări de politici. Pescuitul cu set că este foarte eficient și este folosit mai ales pentru uh, pescuirea mm, la suprafață sau, mai, sau în cazul mm, bancurilor de pești, dar și în cazul peștilor izolați. În comparație cu alte plase, este nevoie de o navă și de pescari, așadar este mai uh, complicat. Este o metodă foarte comună folosită pentru a prinde multe specii de pești și există foarte multe feluri de setci. Aici vă prezint principalii parametri pentru setci. Datorită faptului că setcile sunt um, clasificate în funcție de specia țintă și în funcție de caracteristicile locației unde sunt puse în coloana de apă. De aceea există o varietate foarte mare la nivelul um, dimensiunilor, grosimii firului, culorii, ratei de agățare, dimensiunii ochiului de plasă și configurarea ochiului de plasă. După cum știți, dimensiunea ochiului de plasă este un parametru care influențează selectivitatea. Prin urmare, a fost uh, cercetat acest aspect foarte intensiv la nivelul tuturor echipamentelor. Acest aspect este important deoarece o plasă cu un anumit uh, ochi de plasă prinde cu mai mare eficiență anumiți pești de o anumită dimensiune. Prin urmare, este mai puțin eficientă când vine vorba de prins uh, pești mai mici sau mai mari. Eficiența de la pescuit poate fi demonstrată prin această curbă a selectivității. Această curbă exprimă, practic, în, această, în acest grafic am trei uh, tipuri de dimensiune de ochi, care se referă la o anumită lungime a peștelui, adică lungimea modală. După cum vedeți, în partea stângă și partea dreaptă scade eficiența. Și am uitat să vă spun că aici este vorba de proporția peștelor cu anumită lungime și deci raportul peștelor cu anumită, cu anumită lungime față de totalul peștelor cu toate lungimile. Este vorba de o rată de retenție a peștilor în setcă. Mai departe, am identificat 45 uh, pescării în Uniunea Europeană cu setcă. În Bulgaria, Franța, Italia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia și Regatul Unit. Per total sunt 3640 de nave, dintre care 1380 sunt uh, în domeniul marin și 2260 sunt uh, de apă dulce. Mai mult de jumătate din acestea sunt în România, care vizează specii de scrumbie sunt țintite mai mult de 20 de specii diferite în care intră atât specii anadrome și catadrome și marine. Pescările cu setcă sunt uh, în mare parte de dimensiuni mici și majoritatea navelor au uh, mai puțin de 10 metri în lungime. Aceste nave, în general, sunt polivalente și folosesc o mare varietate de Uh, tipuri de năvoade. Seticile sunt folosite doar anumite luni și pentru anumite specii de pești. Nu doresc să vă dau uh, mai multe detalii acum cu privire la acești parametri sociali și economici, deoarece am prezentat deja în raport. Dar în acest tabel v-am prezentat toate navele din uh, apele sărate și apele dulci și de asemenea v-am prezentat informații cu privire la rata de angajare. Aceste statistici sunt diferite în funcție de, ofici- de sursele oficiale și de aceea Și motivul este că nu toate statele membre au un registru specific pentru aceste nave, de exemplu pentru navele care operează pe apă dulce. Vă prezint câteva aspecte tehnice ale setcilor în derivă. Grosimea firului este foarte importantă pentru SSD-uri, adică setcile în derivă mici pentru pelagice. Dimensiunea este între 0,20-0,30 mm. Pentru pești care noată puternic, grosimea firului este mai mare, peste 0,5 mm. Rata de agățare este de asemenea un parametru foarte important care face diferența la nivelul setci. El face diferența între setcile în derivă și cele fixe. Este practic lungimea frânghiei care este pusă pe un panou împărțită la lungimea întregului uh, fileu întins pe funie. La set cile fixe, este, uh, raportul acesta de 0,40-0,50, iar la SSD-uri este de 0,70-0,98 și astfel se ajunge la diverse grade de selectivitate. În tabelul următor, cuprins în raportul meu, putem vedea pe regiune și pe stat membru diversele specii țintă. Pentru claritate, am, explica, am exprimat aceste specii printr-un acronim, adică acronimul de trei litere al uh, FAO. De asemenea, am prezentat și lungimea plasei și dimensiunea ochiului de plasă. Dimensiunea aceasta variază foarte mult în funcție de uh, specia țintită, în toate zonele, până la Atlantic. Acest lucru nu este prezentat în raport, acest grafic. Am făcut acest grafic înainte de a veni. În acest grafic prezint dimensiunea locului de plasă, deci minimul și maximul. De exemplu, pentru Hamsie, ANE, dimensiunea locului de plasă este de 24. Această specie este frecvent pescuită în Spania și Italia. Avem o variație de 220 pentru pescuitul de cod în nordul Europei. Este foarte clar că toate aceste specii sunt uh, țintite în cazul pescuitului cu set în derivă, însă în majoritatea cazurilor nu se trece de 120 de milimetri după cum se vede în acest grafic. Acum trecem la regimul Uniunii Europene. În opinia mea, este necesară interzicerea seților în derivă mai mari de 2500 de metri. Punerea în aplicare însă a avut probleme și nu s-a oprit extinderea țărcilor în derivă de mari dimensiuni. Avem regulamentul 809 per 2007, care nu este suficient de clar pentru determinarea domeniului de aplicare al regulamentului. Nu se definește ce ar putea, ce se consideră o setcă în derivă și nu se specifică dacă anumite tipuri de uh, set, de exemplu cele cu cele compuse, ar trebui să intre în, această, în acest domeniu de aplicare. Statele membre trebuie să monitorizeze pescuit, pescările pentru impactul lor asupra speciilor protejate, conform uh, directivelor pentru păsări și pentru habitate. Însă, dovezile noastre limitate arată că acest lucru, că acest lucru s-a făcut în toate statele membre. Informațiile disponibile ne arată că impactul asupra speciilor nevizate, inclusiv speciile protejate, sunt similare cu impactul altor uh, tehnici pasive, cum ar fi setca compusă sau setca de adâncime. Știm ce opțiuni avem la, disponi- la dispoziție. Opțiunea 1 este status quo-ul, adică practic să nu se facă niciun fel de schimbare de natură tehnică în regimul actual. Opțiunea numărul 2 dorește să elimine erorile de interpretare prin introducerea unor mențiuni specifice legate de aspectele tehnice, dimensiunea ochiului de plasă, grosimea firului, etc. De asemenea, se vizează la această opțiune regula pentru o singură, un singur navod, autorizări uh, obligatorii, monitorizarea navelor, jurnal de bord, etc. Această opțiune ar duce la o legislație europeană mai stabilă și mai standardizată, în opinia mea, lucru care ar putea duce la eliminarea anumitor uh, um, portițe legislative care ar putea duce la neregularități. Opțiunea numărul 3 este următoarea o interdicție selectivă la nivel european. Acele pescării cu setcă de rivă, care au un risc înalt de deteriorare a speciilor protejate, ar fi interzise. Iar apoi avem opțiunea 4, adică interdicția totală. Aici, practic, ar fi interzisă utilizarea secilor în derivă, indiferent de tipul de pescărie și de tipul și de lungimea plasei. Care sunt posibilele soluții? Mi s-a cerut să prezint uh, echipamente alternative de pescuit. Dar m-am gândit apoi că o primă soluție ar putea fi alta. Aceste setci în derivă sunt un echipament pasiv și sunt foarte selective comparate, de exemplu, cu alte echipamente mai active. Selectivitatea în pescuit poate fi definită ca orice proces care rezultă în diferențe în probabilitatea capturii membrilor anumitor uh, specii de pește, adică ce pești uh, prins din uh, populația prezentă în anumită zonă. Aici putem face câteva presupuneri de bază și anume principiul lui Baranov, adică principiul similarității geometrice. Acesta spune că selecția depinde doar de geometria relativă a peștilor și a ochiului de plasă. O astfel de definiție generală include atât uh, selecție intra- și interspecie la diversele stagii ale procesului de captură. Aceștia sunt factorii principali care afectează selectivitatea echipamentului. dimensiunea locului de plasă, configurarea locului de plasă, rata de agățare, grosimea firului, culoarea plasei și așa mai departe. Selectarea setcii în derivă este făcută în principal în funcție de dimensiunea locului de plasă, iar, acesta, iar aceasta este aleasă de către pescari pe baza experienței lor anuale la nivelul acelor uh, pescării și pe baza unor informații de la alte pescării care vizează aceleași specii. În acest tabel sunt prezentate niște informații pentru a ilustra relația dintre dimensiunea ochiului de plasă și uh, specia țintă. Este strict cu scop informativ, deoarece aceste specii în multe cazuri sunt interzise la pescuit. Avem, de exemplu, hamsia aici. În literatură am găsit că dimensiunea corectă pentru ochiul de plasă a fost de 31. Cea mai comună este de 31. Alte dimensiuni de ochi de plasă sunt pentru alte specii. Aș dori să vă arăt că dimensiunea 240 era pentru rechin și pentru tonul, atlantic, tonul roșu de Atlantic. Deci dimensiunea ochiului de plasă este foarte importantă pentru a viza anumite specii de pești. Ajungem la sfârșitul prezentării mele. Dacă avem timp, aș dori să vă prezint încă câteva lucruri care ar putea sprijini politicile europene. Regimul european ar trebui să mențină interdicția asupra pescuitului uh, de mare amplare cu setci în derivă, deoarece acestea nu sunt selective. Regimul european al setcilor ar uh, avea de câștigat de pe urma unei revizii a definiției conceptului de setcă, în așa fel încât să se asigure că pescări, pescările de apă dulce sunt acoperite și ele și, de asemenea, că definiția setcilor se aplică la toate plasele care au mai, mult, mai mulți pereți de plase, inclusiv semisetcile sau setcile compuse. Având în vedere dificultățile în ceea ce privește punerea în aplicare, ar trebui să fie implementată și o regulă pentru o, o singură plasă. Informația disponibilă, disponibilă lor actuală nu indică că ar exista un impact mai mare asupra speciilor nevizate, însă sugerează că impactul asupra lor este similar cu impactul celorlalte echipamente pasive. Informația cu privire la relația dintre dimensiunea ochiului de, pla- de plasă și selectivitate pentru anumite specii ținte este esențială dacă managerii doresc să seteze anumite dimensiuni minime pentru capturi și pentru dimensiunile ochiului de plasă. Ar trebui discutate uh, aspecte tehnice pe baze regionale și ar trebui să fie stabilite reguli care să minimizeze practicile de pescuit nesustenabile. Dimensiunea ochiului de plasă și și grosimea firului pot fi aplicate la nivel european, național sau regional. cu un grad mai mare de succes decât adoptarea unor echipamente alternative sau conversia la alte activități. Dacă implementarea măsurilor tehnice din opțiunea 2 sunt considerate neadecvate pentru rezolvarea problemelor care rămân, atunci opțiunea 3, o interdicție selectivă, ar putea fi de asemenea luată în considerare. Dacă mai am timp, aș dori să vă prezint un studiu, foarte pe scurt, care s-ar putea să fie util pentru luarea de decizii. Rezultatele noastre preliminare din uh, proiectul Discatch, care a fost finanțat de către Comisie. Am analizat uh, cu un morfometru, secțiunea transversală a peștilor și avem câteva informații matematice cu privire la, cu privire la forma anumitor pești. De exemplu, în acest slide am analizat secțiunea transversală la punctul maxim de mărime al peștilor și avem o populație virtuală de pești, în acest caz uh, Hamsi, 2000 de pești. Am, am folosit diverse, diverse forme de ochi de plasă și am analizat în mod virtual 2000 de hamsei așadar și am constatat că putem avea dimensiuni de la 15 la 30 de mm și un unghi de deschidere între 30 și 90 de grade. Aceste informații sunt importante pentru pescari și pentru politicieni ca să ia decizii. Dacă un pescar dorește să țintească hamsi cu dimensiunea între 11 și 14 centimetri, și nu uitați că, anșo- că hamsia are dimensiunea minimă de 11 mm, atunci se poate ajunge la o rată de retenție de 5%. Deci concluziile noastre au fost că Dimensiunea ideală este de 13 mm, care se deschisă cu 50 până la 90 de grade. Informațiile acestea sunt foarte importante ca să înțelegem care este dimensiunea ideală a ochiului de plasă pentru anumite specii și pentru pescării. Am înțeles că unii oameni care nu sunt obișnuiți cu aceste aspecte tehnice ale echipamentelor de pescuit nu înțeleg foarte bine sau nu știu, de fapt, care este treaba cu dimensiunea ocului de plasă sau cu grosimea firului. Așadar, am adus uh, cu mine câteva exemplare. Aici avem ferretara, așa numită ferretara din uh, Mediterana, care a fost confiscată de către autorități, deoarece dimensiunea plasei era mai mare de 100 de milimetri, adică maximul permis în pescările italiene. Apoi mai avem și Spadara, 180 de milimetri, și aceasta a fost confiscată. Dacă doriți să vă uitați. Iar aici avem dimensiunile legale. Puteți vedea pe ecran acum Grosimea firului este doar 0,2 iar cele confiscate sunt mai groase de 1, 1 mm. Din punctul meu de vedere, ca tehnician în domeniul, în domeniul acesta, se pot reglementa diferențele între echipamentul care este legal sau dorește să vizeze anumite specii și echipamentul care este ilegal, deoarece țintește specii neautorizate sau specii protejate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mr. Sala, very Mulțumim, domnule Sala. Foarte interesantă prezentarea. O să vă rugăm să ne lăsați acele mostre aici la masă ca să ne putem uita la ele. Acum dau cuvântul eurodeputaților ce doresc să intervină. Trebuie să vă limitați intervențiile pentru că suntem în întârziere, așadar, stimați colegi, intervenții scurte. Domnul Afronte. Am uh, două, trei întrebări doar. O să încerc să fiu uh, rapid. Mai întâi, în ce privește acest studiu pe care ni l-ați prezentat și uh, rezultatele acestea pe care ni le-ați prezentat, cred că pot spune că problema secilor în derivă e de fapt o problemă a pescuitului ilegal. Dacă ne prefacem pur și simplu că nu există pescuit ilegal, cred că problema ar fi rezolvată. Asta ca primă considerație. În al doilea rând, credeți că mai e nevoie de un alt studiu sau avem suficiente dovezi științifice pentru a aprecia care e impactul global al secilor în derivă? Și, în al treilea rând, Se poate oare alege, se poate stabili o dimensiune a firului împletit și o dimensiune a ochiului de plasă care să poată fi folosită de toată lumea, care să permită pescuitul, dar nu și al uh, speciilor protejate și să nu ducă la capturi secundare. Văd că definiția search and derivă nu este completă. Consideră Comisia că o definiție ar fi de îmbunătățit? Domnul Milan Mon. Vreau să îl felicit pe domnul Sala și să-i mulțumesc pentru prezentare, care a fost uh, concisă, dar uh, cred eu că a ilustrat foarte bine situația. Domnia sa are o poziție realistă și moderată, dar ne-a oferit totuși destule, destule detalii uh, și uh, a încercat să nuanțeze puțin uh, poziția sa față de poziția comisiei, să fie puțin mai cuprinzător. Văd că abordarea pe care a ales-o domnul Sala diferă de abordarea Comisiei Europene, care în mod categoric dorește să interzică uh, acest tip de pescuit. Deci, uh, mi se pare că poziția dumneavoastră este mult mai echilibrată și mai bine gândită. Avem uh, pescuit uh, la scară largă, de tip industrial, tipuri de pescuit deja interzise, dar avem și embarcațiuni mai mici. De pildă, în Galicia, 97% din pescuit se face în uh, stocurile de sardine și acolo avem 23 până la 43 de milimetri. E vorba de metode de pescuit tradiționale care nu sunt nocive, deci mă bucur că dumneavoastră ați făcut distinția în prezentare între cele două tipuri de pescuit. Și că um, oarecum indirect uh, respingeți această interdicție directă pe care a tot susținut-o Comisia de câteva luni. Vă felicit așadar pentru acest lucru și mă bucur că ați venit aici să ne prezentați analiza dumneavoastră, pentru că e una realistă, serioasă și echilibrată, ce mi se pare că e mult mai bine decât uh, abordarea categorică pe care o dorește Comisia Europeană să desfaci uh, nuca cu barosul. Doamna Briana. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Sala pentru studiul pe care mi l-a prezentat. Acest uh, studiu confirmă filozofia pe care dorim să o adoptăm și noi pentru a contracara interdicția absolută pe care dorește să o impună Comisia Europeană în privința secilor în derivă. Multe dintre lucrurile spuse de domnul Sala sunt uh, foarte pertinente. Am mai discutat despre problema secilor în derivă și, uh, și noi suntem uh, de acord cu multe din opiniile exprimate de dumneavoastră, domnule Sala am dorit să avem acces la mai multe informații științifice și baza de la care am pornit noi să discutăm era tocmai eficiența, așa că avem nevoie de acest studiu. Uh, sper să putem lua o hotărâre pe baza lui. În orice caz, e destul de greu să ajungem la o decizie pentru că legislația, instrumentele și echipamentele diferă de la țară la țară. Dacă v-am înțeles ne spuneți că ar trebui să găsim uh, niște reguli generale prin care să îmbunătățim nivelul de monitorizare și numărul de seci uh, permise la bord, astfel încât să se evite pescuitul ilegal. Dar uh, nu ar trebui să ne limităm doar la a emite reguli în privința ochiurilor de plasă, ar trebui să venim cu o reglementare mai largă ca să protejăm acele specii amenințate. V-aș întreba, cum credeți că ar trebui modificat status quo-ul? Nu cred că ar fi o idee bună să păstrăm status quo-ul, dar uh, să, trebuie să fim atenți la cum îl schimbăm. Doamna Serau Santos, foarte pe scurt, vă rog, pentru că nu avem timp, după care să-i dau cuvântul domnului Sala ca să răspundă. Obrigado, obrigado. Eh, e... Mulțumesc. Și eu țin să-i mulțumesc uh, invitatului nostru pentru prezentarea cu privire la pescuitul cu setca în derivă în Europa. Ați uh, vorbit despre dimensiunea ochiului de plasă. Am aflat uh, vești din Franța, anume că acolo se folosește o plasă de 2500. Uh, dumneavoastră nu aveți această referință în raport. Deci mi se pare că există insuficientă monitorizare uh, cu privire la impactul asupra capturilor secundare. Mă gândesc la păsările marine și la mamifere. Și acestea sunt afectate de secile în derivă. Știm că majoritatea secilor în derivă sunt de tip tradițional și sunt folosite de pescarii artizanali. Sunt folosite selectiv și în mod uh, sustenabil, astfel încât resursele să fie conservate, resursele din speciile țintă. Dar, uh, din câte am înțeles de dumneavoastră, nu există suficiente informații sau uh, nu există suficientă monitorizare cu privire la speciile vizate și la impactul asupra lor. E vorba de speciile din uh, directiva Habitate. Puteți să-mi confirmați acest lucru? Iar în ce privește proiectul Discatch pe care ni l-ați uh, menționat, vreau să știu dacă el include monitorizarea acestor uh, capturi secundare despre care vorbeați. Doamna președinte, domnule Sala, puteți să răspundeți pe scurt la întrebările invocate de colegi? Yes, if possible. I, I took note of Da, dacă se poate, aș vrea să fac acest lucru. Mi-am notat toate întrebările. Dacă sunteți de acord, v-aș răspunde în italiană pentru că mă pot desfășura mai bine. La prima serie de întrebări, adresată de domnul Afronte. Am notat aici patru întrebări. O să încerc să fiu uh, cât de concis posibil, dar au fost invocate mai multe aspecte. La prima întrebare, care se referea la un mix între opțiunile 2 și 3 ca soluție pentru a rezolva problema secilor în derivă, pot să vă răspund următoarele. Cred că o mare parte a problemei s-ar rezolva dacă am impune soluții tehnice, precum uh, ochiul de plasă să fie de dimensiune acutare, Dar nu e suficient, pentru că am văzut că există diferențe între pescuitul legal și ilegal, ce se referă inclusiv la grosimea firului împletit. Deci am putea rezolva o mare parte a problemei prin opțiunea 2, aceea de adoptare a unor reglementări tehnice, dar ar mai trebui să introducem și o interdicție selectivă acolo unde prima măsură nu ar rezolva problema capturilor secundare sau a capturilor de pești neautorizați. Ehm, o altă întrebare s-a referit la nevoia de studii suplimentare. Da, după cum am zis, ă, avem nevoie de mai multe studii și concluziile mele se bazează pe o trecere în revistă a întregii literaturi disponibile, a tuturor analizelor cu privire la ă, pescuitul ă, cu această metodă, inclusiv pescuit cu traule de fund. Cel mai important lucru mi s-a părut uh, a fi dimensiunea ochiului de plasă. Eu cred că în ce privește definiția secii în derivă propusă de comisie este potrivită și uh, aș accepta-o. A doua rundă de întrebări. De fapt, aici cred că n-a fost o întrebare propriu-zisă, dar vreau să îi răspund doamnei Briano că toate datele științifice pe care le-am folosit se bazează pe studii pe care le-am consultat cu privire la dimensiunea firului împletit și alte metode de pescuit, precum uh, pescuitul uh, cu setcă. Asta ca o alternativă. Iar în concluzii, eu de fapt pun întrebări. Așa că Vă rog să aveți în vedere acest lucru. Noi, ca italieni, suntem poate mai obișnuiți cu acest mod de gândire. Legislația italiană stabilește ca limită 100 de mile. Însă avem uh, seci atât de mari, uh, de pildă cele pentru sardine, unde nu e nevoie de astfel de limite unii pescari folosesc astfel de seci, astfel de nevoade, uh, dar asta poate fi interpretată și ca o portiță în legislație, ca o lacună pe care unii o pot uh, exploata ca un fel de justificare, ca un fel de scuză pentru pescuitul anumitor specii, dar de fapt ei vor uh, să prindă specii neautorizate. Aș vrea să repet un lucru pe care l-am spus deja. Nu există fixată în legislație o limită maximă a ochiului de plasă, dar ar trebui să rectificăm această problemă. Ar trebui să existe un diametru maxim, o limită, o lungime maximă a plasei și să se impună regula un singur năvod la bord. Acest lucru ar rezolva problema în mare parte în Europa. Și, în fine, mai vreau să subliniez că nu avem suficiente date cu privire la prinderea speciilor protejate. Nu avem date fiabile, cu adevărat, cu privire la aceste capturi. Nu există suficientă monitorizare în privința vaselor mici. Dacă ne uităm la coastele Italiei, vedem că e foarte greu de monitorizat toate acele embarcațiuni mici. Ar fi nevoie de un uh, efort uh, uriaș. Lucru care cred eu că ar fi aproape imposibil. E aproape imposibil să obții uh, informații fiabile și amănânțite. Dar ar fi uh, bine să creștem nivelul de monitorizare, eventual să existe cerințe mai stricte în privința porturilor de debarcare. Poate nu v-am răspuns la toate întrebările, dar uh, puteți să-mi trimiteți un e-mail în care să-mi adresați alte întrebări. Doamna președinte, da, discuția este foarte importantă, însă mai avem încă un studiu de prezentat, așa că va trebui să mergem mai departe o să cer scuze tuturor celorlalți care ar fi vrut să vorbească. Trebuie să mergem uh, și la următorul studiu, pentru care nu avem suficient timp. Mulțumim, domnule Sala, pentru prezență și pentru prezentare. And we move on now. Mergem așadar la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, prezentarea de către Departamentul de Politici B a studiului intitulat Criterii de alocare a posibilităților de pescuit în Uniunea Europeană, prezentare ținută de Kim Stoberup. Comisia noastră a cerut uh, să se efectueze un astfel de studiu, care a fost uh, făcut de Blumer Sanz, domnul Roland Blomer, domnul Fernando Nieto, Antonio Sanz și Kim Stoberup l-au realizat. Centrul de Științe Marine um, este cel care a derulat studiul. Așadar, bun venit! Aveți cuvântul. Aveți uh, la dispoziție 20 de minute, estimată domn, și vă rog să vă încadrați în timp pentru că suntem în întârziere. Vreau să dăm timp și uh, deputaților să facă câteva observații cu privire la acest studiu al dumneavoastră. Bun venit și aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Voi încerca să fiu cât mai subțin și la obiect posibil. Vă mulțumesc pentru această uh, posibilitate pe care mi-a oferit. Mă numesc Kim Stoberup și o să vă prezint uh, studiul uh, privind criteriile de acordare a posibilităților de pescuit în Uniunea Europeană, un studiu efectuat de Blumeyer and Science. În primul rând, aș dori să vă prezint structura prezentării mele, care este împărțită în 5 părți. Voi începe cu obiectivele, voi trece apoi la metodologie, la principalele rezultate, concluziile și apoi recomandările. În primul rând, obiectivele studiului. E bine, a existat un, un obiectiv general de a vedea diferitele opțiuni de alocare a posibilităților de pescuit la nivelul statelor membre, tocmai pentru a atinge obiectivele politicii comune de pescuit. Pe de altă parte, există și obiective specifice de a face o trecere în revistă la nivelul Uniunii Europene și la nivel global despre modul în care sunt uh, acordate diferite posibilități, uh, sunt acordate posibilitățile de pescuit și cum răspund acest lucru obiectivelor uh, politicii comune de, de pescuit. Și apoi ne-am dorit să propunem un sistem, un set de criterii, indicatori și tehnici de cuantificare care pot sprijini statele membre în procesul de alocare a, co- a cotelor, ținând cont de uh, considerațiile de mediu sociale și economice, așa cum se cere în politica comună de pescuit. Câteva remarci despre metodologia. Este vorba de un studiu efectuat pe o perioadă scurtă de timp, și anume din octombrie 2014 până în ianuarie 2015. Metodele folosite au fost uh, sondaje efectuate în rândul autorităților de pescuit din statele membre ale Uniunii Europene și din alte uh, câteva țări alese uh, pe plan global. Ne-am bazat și pe multă cercetare, evaluarea criteriilor rele- relevante, identificarea indicatorilor potriviți și a tehnicilor uh, de, măsur- de măsurare foarte uh, relevante și am inclus și două studii de caz din Danemarca, de exemplu, și pescuitul de coastă din Danemarca, celălalt tonul roșu Uh, din uh, Spania. Și aș sări rapid peste câteva imagini. Când am uh, evaluat alocarea din Uniunea Europeană, am văzut că, se, că există o alocare care se bazează pe drepturi de, pesc- de, de pescuit și niște criterii specifice, de exemplu exclusivitate, nicio interferență din exterior în modul în care sunt folosite aceste drepturi de a pescui. Astfel se, elimina, se elimină o cursă de a pescui cât mai mult. Um, cu cât un pescar se va simți mai uh, sigur față de drepturile de pescuit, va fi uh, mai bine și transferabilitatea, posibilitatea de a, vin, de a vinde, de a da în leasing sau de a face schimb de unități de cotă, este un uh, mecanism de piață care crește eficacitatea economică în domeniul pescuitului. Aici vedeți o privire de ansamblu a diferitelor tipuri de sisteme de gestionare a resurselor uh, haleutice pe baza drepturilor de pescuit. Nu doresc să insist prea mult aici, însă cred că puteți vedea că situația este foarte diferită în Uniunea Europeană uh, când vine vorba de acest sistem de gestionare pe bază de drepturi de pescuit. Uh, deci se poate, se poate este posibil să fie un sistem bazat pe cote sau pe zone sau un sistem bazat pe autorizații. Autorizația pur și simplu de a ieși în larg pentru a, pentru a pescui. În ceea ce privește situația globală, putem observa că în anumite zone, anumite state au folosit uh, Uh, părțile, cotele de captură care reprezintă sistemul uh, american pentru cotele transferabile din uh, Europa. Există această abordare în Noua Zeelandă, în Australia, pe coasta de uh, vest a Canadei. În Europa, acest studiu ne-a demonstrat că uh, doar 10% din uh, exploatațiile de pescuit sunt uh, recurs la acest sistem, dar în cadrul Europei există unele state care au introdus uh, acest sistem mai mult, Danemarca, într-o anumită măsură și Regatul Unit și unele state din uh, zona economică europeană, cum este Islanda și Norvegia, folosesc acest sistem mai mult. Aș trece acum la al doilea obiectiv al studiului nostru și anume să propunem un sistem care să asiste statele membre în uh, acordarea posibilităților de pescuit. Elementele cheie ale propunerii noastre sunt criteriile de natură socială, economică sau de mediu, apoi mai există indicatorii prin care putem uh, măsura performanța uh, diferitelor, uh, diferitelor metode pe baza acestor uh, criterii și apoi tehnic, tehnicile de măsurare care ar trebui să fie folosite. Abordarea folosită de noi, ținând seama de limitele studiului, mai ales limitele temporale, dar și cele de resurse generale, a fost să definim obiectivele de gestionare operațională alineate cu politica de pescuit comun și este vorba de obiective specifice de mediu sociale și uh, economice. Obiectivele ar trebui să fie uh, consensuale și ar trebui să poată fi atinse, deci ar trebui să fie acceptate de, o, de un număr mare de actori implicați. Am folosit foarte multe informații uh, din alte proiecte de cercetare uh, din Uniunea Europeană care analizează indicatorii, uh, Uh, sistemele de gestionare și am propus criterii care să fie aliniate cu obiectivele propuse. Aș dori să încep în legătură cu sistemul propus, cu, criteriile, cu criteriul propus social uh, la categoria sprijinul uh, oferit comunităților de pescari. Mm, propunem un prim indicator, dependența uh, pescărilor și anume ocuparea în termeni relative, deci trebuie să ne gândim la nivelul comunităților locale și din punctul de vedere al venitului la contribuția la economia locală. Nu aș dori să intru prea mult în uh, detalii despre datele necesare, despre tehnicile de măsurare care sunt precizate mai în detaliu în raport, dar nu au acum timpul necesar pentru a vi le prezenta pe larg. Trec acum la a doua categorie, responsabilitatea socială a întreprinderilor. Primul indicator aici este istoria conformității Uh, pescăriilor, folosim aici sistemul de, punct, de punctare uh, stabilit în momentul în care se discută despre încălcarea normelor uh, în vigoare pentru pescuit. De asemenea, istoria conformității, un alt indicator, care este unul puțin mai larg, pentru că se referă la aspecte fiscale, la condițiile de muncă de pe vasele de pescuit și am putea extinde această arie și mai mult. Apoi, la criteriile economice, propunem dependența de capturi uh, ca un indicator registrele de capturi, cea mai com- cea, metoda cea mai comun uh, folosită și anume capturile resursei uh, vizată în ultimii trei ani și, în plus, un alt indicator, un registru al uh, ieșirilor în uh, larg a vaselor, tot pentru ultimii trei ani, la următoarea categorie referitoare la bunătățirea performanței economice, propunem o Um, valoarea adăugată uh, brută pentru a calcula să vedem uh, care este rezultatul după ce a fost uh, deduse toate cheltuielile de la venituri și apoi aici ținem cont și de costuri, cu excepția celor de muncă, trecând acum la criteriile de mediu la, la rubrica punerea în aplicare a abordării bazată pe respectarea ecosistemelor, primul indicator propus este, sunt peștii de mari uh, dimensiuni, pentru că acest indicator ne spune câteva lucruri despre sănătatea resurselor, indicatorul 2, indexul speciilor protejate, aici volumul uh, capturilor secundare de uh, specii aflate în pericol de dispariție sau vulnerabile. Indică, al treilea uh, indicator, impactul asupra uh, fundului mării, mării, este vorba de impactul asupra habitatului marin în general, și mai există un alt indicator, eficiența combustibilului, deci câte, câte, câți, li, câți, câți litri de combustibil sunt uh, consumați pentru a prinde, pentru a captura pești. În funcție de situație, de pescuit, trebuie să nu uităm că uh, pot uh, apărea unele efecte care denaturează rezultatele și atingerea obiectivelor pe care ni le dorim se poate ajunge, de exemplu, la aruncarea înapoi în mare a unui număr prea mare de, de pești și la al doilea indicator, de exemplu, după cum ne spunea și domnul Sala în uh, studiul pe care, care ne-a fost prezentat mai înainte, nu avem foarte multe informații și ar trebui să fim uh, precauți uh, când ne, dacă ne bazăm prea mult de informațiile furnizate de pescari când vine vorba de speciile uh, Uh, protejate. Câteva scurt, scurte remarci privind uh, studiile uh, de caz. După cum am spus, unul dintre acestea s-a referit la pescuitul de coastă din Danemarca. Un aspect foarte important este că aceste cote transferabile între vase au fost introduse în anul 2007, ceea ce a dus la o mai bună performanță economică a flotei de pescuit din Danemarca, este vorba de flota de pescuit de demersal, însă nu pentru vasele de mici dimensiuni, așa, așa cum se preconizase. În același timp, a fost introdusă o schemă specială pentru protejarea pescuitului de, de coastă, punându-se la dispoziție cote speciale pentru anumite specii de pește și s-a oferit de asemenea o primă Uh, în anul 2014 a fost uh, introdusă o primă pentru echipamentul de pescuit care a avut un impact, uh, cu un impact redus, o abordare nouă în Uniunea Europeană și pe această imagine puteți să vedeți unde se desfășoară pescuitul de coastă în Danemarca pentru a avea o perspectivă geografică mai bună în urma acestui studiu de caz am văzut că în ciuda schemei special gândite de protejare a pescuitului de coastă, acesta are probleme în continuare în Danemarca. Flota este în, în, în numărul de vase este tot mai mic și în ciuda cotelor suplimentare prevăzute, acest lucru uh, Ehm, nu prea nu este suficient pentru a face față forțelor care se manifestă pe piață și asistăm la o concentrare mai mare a drepturilor pentru pescuit la operatorii de mari dimensiuni. Deci, la momentul respectiv, se dorise îmbunătățirea performanței economice, eh, însă nu s-a ținut cont de obiectivele sociale și la nivelul comunităților locale. Drept urmare, situația este foarte dificil de modificat acum, pentru că dacă Uh, se dorește acest lucru, probabil uh, operatorii din sectorul respectiv vor da în judecată guvernul, guvern care probabil uh, va trebui să plătească compensații mari. Câteva cuvinte acum despre Spania, al doilea studiu de, studiu de caz efectuat uh, prin mai multe echipamente, pe baza mai multor uh, echipamente folosite în, în zona respectivă de coastă din Spania. Aici vedeți care este situația resurselor din uh, haleutice din Oceanul Atlantic. În Marea Mediterană se, se profită de fenomenele de migrare a tonului din Atlantic în Marea Mediterană, pentru a-și depune icrele. Și aici vedeți câteva cifre uh, referitoare la Spania. Criteriile uh, uh, folosite de, pentru acordarea posibilităților de pescuit se bazează pe capturile istorice. 60% din cote sunt acordate conform acestor date și cifrele relative privind uh, ocuparea, deci există și o componentă socială. Sistemul uh, introdus de cote transferabile între vase are o derogare în ceea ce, în ceea ce privește cazurile de pescuit uh, pescuit uh, sportiv sau de mici dimensiuni. În ceea ce privește pescuitul Uh, din timpul uh, liber, există unele critici față de abordarea necesară și cred că ar trebui să evaluăm altfel această activitate de pescuit și să nu folosim aceeași metodologie atunci când vine vorba de pescuitul comercial. The location in the case of Spain, uh, the location scheme is în cazul uh, Spaniei, schemele de uh, acordare a posibilităților de pescuit sunt criticate de noi datorită perioadei de, de, de referință și uh, se face o diferență între pescuitul intenționat și cel neintenționat. Se ține cont și de argumente socioeconomice, din punctul de vedere al uh, ocupării, datele care există nu cred că sunt cele mai fiabile. Permiteți-mi să vă prezint acum câteva din concluziile studiului nostru. În ceea ce privește criteriile uh, folosite în mod curent, sistemele bazate pe sistemele de gestionare bazate pe drepturile de pescuit din Europa sunt foarte diferite. Uh, accesul, posibilitățile de pescuit uh, se, se bazează pe diferite modalități de la autoriz- autorizații până la cote transfera- individual, individuale transferabile. Cele mai acceptate uh, criterii uh, de, se bazează pe uh, capturile istorice și considerăm că avem nevoie de abordări mai speciale în ceea ce privește tipurile speciale de pescuit, pescuitul de agrement, de exemplu, pescuitul în, uh, comunită, în cadrul unor comunități uh, locale. Apoi, în ceea ce privește uh, acordarea posibilităților de pescuit în, dom- în domeniul uh, pelagic și pescarea industrială, par, aici se pare că primează criteriile economice și cotele de captură bazate pe situația în, uh, în anumite comunități sunt folosite în momentul în care drepturile de acces tradiționale sunt uh, uh, oficializate în uh, exploatațiile de pescuit de mici dimensiuni. Studiile de caz pe care le-am făcut ne demonstrează că sistemul propus se bucură de un acord general, însă uh, Totuși, în anumite cazuri trebuie să ținem seama de situația specifică. Nu există o soluție universală și până la urmă este nevoie de o decizie politică despre cum trebuie să arate peisajul uh, pescuitului în fiecare stat uh, membru în parte, dacă se sprijină mai mult pescuitul artizanal sau nu. În uh, situația din Danemarca, ne demonstrează că în timp s-a ajuns la concluzia că pescuitul de coastă ar trebui să fie sprijinit, deși uh, măsurile impuse nu funcționează prea bine și acum este foarte dificil să, le, să, să fie modificate. Este foarte important să existe o abordare care să implice cât mai mulți uh, actori uh, implicați Cea mai bună abordare a conflictelor posibile este de a implica cât mai mulți uh, participanți pentru a înțelege uh, perspectivele diferite. O altă concluzie importantă este faptul că există un volum mare de informații generat de studiile de cercetare din Uniunea Europeană, nu doar în ceea ce privește indicatorii necesari, dar și, prin, dar și în ceea ce privește uh, răspunsul potrivit la situații conflictuale, la diferite tehnici, abordări și așa mai departe. Acum, la categoria referitoare la recursul la mecanisme de piață pentru a gestiona uh, activitățile de pescuit, uh, Uh, cotele transferabile se pare că nu sunt uh, un panaceu pentru toate problemele gestionării uh, resurselor halieutice. Um, și studiile de caz ne demonstrează acest lucru, dar și din alte zone, din Islanda, din Canada, um, se apar critici față de această abordare pentru că se manifestă această tendință generală de concentrare a drepturilor de pescuit în țările respective, ceea ce îngreunează intrarea unor noi actori pe piața pescuitului și sunt excluși uh, actorii de mici dimensiuni datorită um, forțelor pieței care sunt prea puternice. După cum am spus, Cotele transferabile nu par să fie adecvate pentru pescuitul de mici dimensiuni, ținând cont de condițiile socioeconomice din majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Trec acum la recomandări, ținând cont de volumul mare de informații uh, existent acum și de eforturile care se depun acum. Doamna președinte, uh, domnule Stoberu, vă rog să vă apropiați de sfârșitul prezentării dumneavoastră pentru că uh, trebuie să avem și timpul necesar uh, pentru intervențiile membrilor comisiei. Encourage the European... Deci am, încuraj, am încurajat Comisia Europeană să redacteze orientări generale comune, bazându-se tocmai pe informațiile existente, să promoveze dezvoltarea unor mecanisme mai transparente în procesul de acordare a posibilităților de pescuit și um, ar trebui să încurajăm uh, statele membre să definească strategiile de șantionare necesare. Vă mulțumesc foarte mult! This is of course very important and interesting and I'm sorry. Toate aceste aspecte sunt foarte importante și foarte interesante. Îmi pare rău că a trebuit să vă grăbesc puțin, dar acum avem 9 minute pentru membrii care doresc să ia cuvântul. Din nou îmi pare rău față de comisie pentru faptul că le-am tăiat timpul de vorbire. Cum dacă dorește cineva să ia cuvântul, putem de asemenea să vă trimitem uh, pe e-mail comentariile noastre, în așa fel încât să ne mai dați și alte informații aici. Cine dorește să vorbească? Domnule Cun. Herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Am asistat la o evaluare uh, foarte interesantă uh, față de resursele haleutice de pe planeta noastră albastră. Este evident că se manifestă modificări uh, climatice și în acest uh, context uh, modificările habitatului fiecarei specii în parte trebuie să fie analizate cât mai în detaliu, lucru pe care ni l-ați prezentat. Colaborarea între diferitele asociații științifice europene cu alte foruri, alte organizații internaționale științifice, mi se pare a fi un punct foarte interesant Aș dori să știu uh, cum arată această colaborare științifică în Atlanticul de Nord, în Atlanticul de, de, de Sud, cum se colaborează în domeniul științific cu, cu colegii din Asia de Sud-Est uh, privind situația din Pacific. Și uh, regulamentul de bază din Europa este respectat așa cum este respectat, uh, randamentul maxim dur- durabil este un punct deosebit de important pentru a putea avea activitate de pescuit durabilă. Vă mulțumesc, doamna Bilbao. Preguntas. Usted, la hora de explica... Mulțumesc, am câteva întrebări. În momentul în care ne-ați explicat criteriile de um, acordare, ați uh, spus mai multe lucruri și ne-ați spus că în legătură cu uh, datele de angajare în cazul statului spaniol, datele nu sunt 100% fiabile. Aș dori să ne dați câteva explicații în acest sens. Apoi, în ceea ce privește recomandările, sunt uh, de acord, cred că toți suntem de acord că este nevoie de criterii transparente pentru acordare. Pe de o parte, este nevoie de un consiliu pentru stabilirea uh, tuturor acestor uh, aspecte care la ora actuală nu există, nu sunt stabilite. Și apoi, aș merge și mai departe. Această recomandare, din punctul vostru de vedere, ar putea fi proiectată la nivelul Consiliului inițial, în legătură cu, în relație cu statele și apoi ar putea merge mai departe la nivelul statelor, la nivelul fiecarei regiuni în parte, în așa fel încât să există un fel de distribuție teritorială a acestor competențe exclusive. Vă mulțumesc. Thank you so much. Are they... Mulțumesc foarte mult. Mai sunt alte comentarii? Eu aveam ceva comentarii, dar am să vi le trimit pe e-mail. Ne-ar fi plăcut să aflăm mai multe despre tehnica vis-a-vis -vis de evaluarea ciclului de viață. Acest lucru este important din punctul de vedere al verzilor, al nostru. Apoi și chestiuni legate de gestiune pe bază de drepturi. Am să vă întreb acest lucru pe e-mail. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați prezentat acest studiu. Acum, stimați colegi, vom trece la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Nu cred că avem chestiuni diverse. Dacă toată lumea este de acord, voi trece la încheierea acestei ședințe. Trebuie să vă prezint câteva recomandări ale coordonatorilor. Ele tocmai au fost distribuite în sală. Are cineva vreun comentariu cu privire la recomandările coordonatorilor? Aș dori să menționez că am luat o decizie în ceea ce privește produsele comerciale derivate din foc, că prin vot majoritar am hotărât să nu avem un aviz, un proiect de aviz pe acest dosar. Se vor adăuga aceste aspecte în uh, versiunea revizuită și toți membrii vor primi aceste informații pe e-mail. Dacă nu există informații cu privire, uh, comentarii cu privire la această decizie a noastră, atunci presupun că se adoptă. Bun. Mulțumesc foarte mult. Următoarea întâlnire acestei comisii pentru pescuit va fi în Brussels pe 13 aprilie 2015 de la 15 la 18.30 și marți 14 aprilie 2015 de la 9 la 12.30. Și avem un slot și după masa. De fapt, acest slot de după masa, îmi cer scuze, a fost anulat. Mulțumesc. La revedere.